Stimate colegi, stimați colegi, următorul punct pe ordinea de zi este declarația Comisiei în legătură cu o redresare generatoare de locuri de muncă. În numele Comisiei are cuvântul domnul comisar Andor. Vă rog. Mr. President, uh, honorable... Domnule președinte, stimați eurodeputați, o soluție robustă și sistemică trebuie să fie găsită cât de curând la criza economică și financiară. Pentru că o consecință majoră a acestei crize este rata foarte ridicată a șomajului 10,3% în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, un nivel pe care nu l-am mai văzut din anii 90. Dar în zona rurală rata șomajului este de 11% a forței de muncă. Pentru a găsi soluții reale este nevoie de o abordare concentrată pe locurile de muncă. Iar pachetul pe care Comisia Comisia l-a prezentat în aprilie arată cum um, politicile de angajare pot stimula creșterea economică. Acest pachet legislativ dorește și să, uh, re, să creeze un echilibru în ce privește guvernanța economică um, concentrată pe uh, angajare a forței de muncă. Pachetul Comisiei încearcă să reorienteze politica de angajare pe baza a trei linii directoare. Susține măsuri pentru crearea locurilor de muncă și uh, să stimulăm uh, din acest punct de vedere economia. Identificăm de asemenea uh, necesitățile într-o economie verde și de asemenea în serviciile de asistență medicală de îngrijire a sănătății. Noi trebuie să elaborăm în aceste direcții un plan de acțiune detaliat. Este nevoie de intervenții uh, ca de pildă subsidii pentru uh, crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, uh, trebuie să existe un sistem de impozitare al forței de muncă adecvat. Și de asemenea să existe și micile întreprinderi în care fiecare este propriul său șef. Acest pachet legislativ poate să facă piața muncii mai dinamică, este nevoie de a investi în pregătirea forței de muncă, inclusiv în crearea de condiții pentru mobilitatea lucrătorilor. Noi trebuie să creăm garanții pentru ca să fie dinamizată piața muncii de aceea este nevoie să investim în calificare, în pregătirea forței de muncă, în a găsi instrumentele necesare pentru această calificare pe plan european. Trebuie de asemenea să stimulăm mobilitatea lucrătorilor, să înlăturăm uh, piedicile care există, inclusiv în ce privește sistemul de pensionare, astfel încât să fie aplicabil pe plan european. Este nevoie de instrumente instrumente uh, care să permită ca uh, lucrătorii aflați în căutarea unor locuri de muncă să aibă acces la informații uh, și transfrontalier. Trebuie monitorizate politicile de angajare ale statelor membre astfel încât îngrijorările și problemele sociale să facă față până la urmă necesităților economice. În procesul de implementare a formelor. Trebuie să existe o monitorizare pe plan european. Trebuie să existe o mai strânsă legătură între reformele pieței muncii dintre diversele statele membre și investițiile și utilizarea instrumentelor financiare eh, pe plan comunitar. Susținerea pentru acest pachet de măsuri este esențială pentru că eh, va exista un stimulant politic, uh, uh, iar angajarea forței de muncă să devină un reper esențial uh, pentru stimularea economiei noastre. Aștept cu interes dezbaterea care urmează. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Iar acum, din partea grupurilor politice și um, primul din partea grupului PPE, are cuvântul domnul Ceaba Uri pentru două minute. Mulțumesc foarte mult și uh, trebuie să vă spun că uh, Europa salută uh, acest pachet legislativ. Uh, grupul nostru politic va susține această inițiativă așa cum uh, am făcut-o și în Comisia pentru Ocupare în legătură cu uh, primele reacții la această nouă propunere a Comisiei. Colegii mei, în cadrul dezbaterii, cu siguranță se vor referi la multe elemente esențiale și eu doresc să mă refer la câteva dintre ele. În primul rând, salut abordarea realistă um, la nivelul Comisiei pentru această inițiativă legislativă. Din păcate, noi nu împărtășim opinia uh, dumneavoastră în ce privește îngrijorările legate de uh, șomajul în rândul tinerilor, pentru că trebuie să constatăm că evaluările actuale privind programele de reformă ale statelor membre uh, constată că propunerile care au fost până acum făcute publice la nivelul statelor membre sunt insuficiente dacă dorim să atingem obiectivele strategiei 2020. Este bine că acum Comisia să elaboreze și strategii pe termen mediu în aceste domenii și cred că Uh, la nivelul Comisiei, prioritățile sunt foarte bine stabilite în ce privește economia verde, de asemenea sectorul uh, educației și sectorul uh, asistenței medicale, îngrijirii sănătății. Iar în ce privește impozitarea muncii și reducerea impozitării muncii, mi se pare de asemenea o propunere binevenită. Deci acea hotărâre, inclusiv în ce privește pensiile, trebuie să fie adoptată cât mai repede. De asemenea, lucrătorii din România și Bulgaria vor trebui cât mai repede posibil să poată circula liber în întreaga Europa. Salutăm din acest punct de vedere inițiativele dumneavoastră legislative. Vă mulțumim, domnule comisar, și uh, vom veni și noi cu noi propuneri. Stimate colegi, stimați colegi, vă rog să respectați cu toții timpul de intervenție pentru că uh, agenda noastră este foarte încărcată și deja ne aflăm în întârziere. Iar acum, din uh, partea grupului S doamna Beres are cuvântul pentru 3 minute. Mulțumesc, Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Parlamentul European a dorit să organizeze această dezbatere bazându-se pe pachetul ocupare pe care uh, l-ați prezentat la Colegiul Comisarilor și ni se pare important să discutăm și în plenară despre această tematică. Cu atât mai mult cu cât uh, inițiativa de creștere va fi dezbătută la următorul uh, summit european. În această inițiativă pentru creștere, Vocea dumneavoastră, cea care spune că creșterea trebuie să genereze ocupare, trebuie să se afirme. Este și motivul pentru care am dorit să organizăm această dezbatere astăzi. Rata șomajului a atins un nivel uh, record. Nu ne dorim așadar să ne concentrăm asupra stabilizării piețelor, ci mai degrabă să permitem cetățenilor noștri să-și găsească un loc de muncă. Cred că oricum asta îi preocupă în primul rând zi de zi și cu atât mai mult pe tineri. Când știm care sunt realitățile sociale, condițiile care se năspresc de la zi la zi, cum să nu înțelegem când tinerii spun că sunt o generație pierdută? Știm că un tânăr din cinci uh, este în căutarea unui loc de muncă și situația nu are perspective reale de îmbunătățire înainte de 2016 sau cel puțin acesta este evaluarea Organizației Internaționale a Muncii. Pentru că întotdeauna uh, pentru punerea în aplicare a reformelor este nevoie de timp și de asemenea pentru că acestea să dea roade este nevoie de timp. Este frapant să citim programele naționale de reformă pe care statele membre le-au trimis comisiei. Se ceruse și un plan de reformă pentru ocupare, dar uh, puține au fost statele care s-au grăbit să redacteze și un asemenea plan. Noi credem că propunerea dumneavoastră trebuie să se afle în centrul discuțiilor. Îmi pare bine că, în sfârșit, ați vorbit despre acest subiect tabu, salariul minim. Într-adevăr, salariul minim este condiție sine qua non pentru a putea lupta împotriva dumpingului social, pentru a reduce nivelul sărăciei și pentru a uh, stimula uh, um, creșterea economică prin intermediul uh, creșterii cererii. Astfel vom reduce dezechilibrele din cadrul Uniunii Europene. Mai există și o altă propunere cred că o susțineți și puteți să mă credeți că Parlamentul va fi 100% cu dumneavoastră. E vorba despre măsurile destinate tinerilor. Un tânăr nu poate să fie și fără loc de muncă, și fără formare, și fără nici măcar o, ofertă de stagiu timp de mai mult de patru luni. Iată o propunere cu adevărat uh, uh, de uh, subliniat, de evidențiat. Iată de ce cred că aceste tematici, cum spuneam, trebuie să fie prioritate, prioritare în discuțiile de la Consiliul European, mai mult decât recapitalizarea băncilor sau stabilitatea financiară. Contez pe dumneavoastră, domnule comisar, pentru a pune în prim plan această strategie care ne va permite să ne dătăm în direcția cea bună și să nu se mai acorde atenție strategiilor de austeritate care ne-au făcut să ne dăm cu capul de pereți. Mulțumesc! Acum are cuvântul uh, domnul Benion pentru două minute. Acest pachet de ocupare conține foarte multe sugestii binevenite pentru statele membre, care să le includă în propunerile lor de politici ca să combată criza. E vorba de domenii cheie, șomajul în rândul tinerilor, de fapt ocuparea tinerilor, educație, formare, dezvoltarea competențelor și uh, libera circulație a mâinii de lucru. De asemenea, potențial de creștere, cum sunt tehnologiile ecologice. Însă cred că piatra unghiulară din propunerea Comisiei în domeniul uh, creării de locuri de muncă este o schimbare structurală a piețelor muncii. Nu cred că trebuie să facem schimbări fără să uh, ne gândim bine. Cred că Comisia trebuie să uh, realizeze o analiză de impact cu privire la situația actuală și apoi să facă propunerile de reformă. Aceste reforme ar putea să aibă și un efect uh, negativ asupra forței de muncă. Uh, și aceste temeri sunt ușor de înțeles. Însă dacă nu facem nimic, nu răspundem în niciun fel la creșterea ratei șomajului, mai ales printre tineri. Și la lipsa de competitivitate manifestată în anumite state membre. Avem nevoie de un echilibru mai responsabil pe plan social. Însă, ă, stru schimbările structurale făcute acum trebuie să contribuie uh, la realizarea unei baze solide pentru creștere pe termen mediu și lung. O economie durabilă, economică bazată, trebuie să fie bazată pe performanță și nu pe împrumuturi nesfârșite. Numai astfel se va reduce șomajul și se vor crește locurile de muncă. Reforma este necesară, dar nu și suficientă, de aceea salut mai ales măsurile din acest pachet menite să sporească antreprenoriatul și să combată șomajul în rândul tinerilor mai ales uh, cele care permit tinerilor să dezvolte noi competențe valoroase. Tinerii sunt capitalul viitorului și trebuie să ne asigurăm că se menține rata de creare de noi întreprinderi. Trebuie să eliminăm obstacolele uh, potențiale pentru antreprenori. Noi la grupul ALDE vă susținem în crearea acestui pachet. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, în numele verzilor, are cuvântul doamna Cornelison. Mulțumesc. În ce mă privește, cred că pentru noi crearea locurilor de muncă trebuie să fie o prioritate și uh, o redresare uh, din acest punct de vedere al economiei mi se pare binevenită. Trebuie ca și în semestrul european planurile de ocupare a forțelor de muncă se află în centrul atenției. Noi, verzi, am citit documentul de lucru, locuri de muncă verzi, cu mare plăcere, uh, ca și când l-am fi scris noi. 100 de mii până la 200 de mii de noi locuri de muncă și în același timp reducerea uh, utilizării utilizării resurselor cu 1% um, sunt foarte binevenite. Uh, mi-aș dori să se realizeze acest deziderat. Uniunea Europeană acum face un pas înainte. Guvernanța economică, Uniunea bancară, Uniunea socială. Dar în domeniul social lucrurile rămân neclare, rămân vagi. Cum putem forța statele membre să țină seama și de uh, doleanțele sociale? Dacă avem, de pildă, o procedură împotriva unui deficit prea ridicat, dar nu avem nicio procedură care să stopeze un șomaj ridicat, un deficit de 3% uh, atrage după sine sancțiuni, dar un șomaj în rândul tinerilor de 50% nu atrage după sine nici o sancțiune. Ce facem cu salariile care um, de fapt sunt atât de mici încât îi uh, împing pe oameni sub limita sărăciei? Este nevoie de sancțiuni și pentru șomaj prea ridicat, pentru sărăcie uh, mare. Și trebuie să fie obligatorii aceste sancțiuni până în 2020, să fim mai curajoși. Mulțumesc foarte mult, spune eh, președintele, iar acum din partea grupului ECR, doamna McIntyre, pentru un minut. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Rata șomajului trebuie să ne preocupe și salut comunicarea Comisiei în ce privește o redresare care să permite crearea de locuri de muncă, dar sunt împotriva armonizării legislației în domeniul muncii, armonizării dreptului muncii în Europa. Și când se vorbește despre sancționarea uh, statelor membre datorită încălcării drepturilor muncii pe plan național, nu mi se pare adecvat. Nu Uniunea Europeană creează locuri de muncă, ci întreprinderile, uh, întreprinzătorii. Nu trebuie să adoptăm o legislație care va avea consecințe nedorite și care va fi o piedică în calea întreprinzătorilor sau a liber profesioniștilor de a se lansa și de a crea locuri de muncă și pentru alții. IMM-urile oferă acum 19 milioane de locuri de muncă în sectorul privat și există un mare potențial pentru noi locuri de muncă, pentru a avea creștere economică și inovare și trebuie să facem tot ce putem pentru a-i ajuta și nu pentru a le pune bețe în roate. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului EFD, are cuvântul domnul Helmer. Uh, Mr. Domnule președinte, în al doilea război mondial, um, aviația britanică era foarte preocupată de pierderile de uh, uh, pierderile cauzate de uh, bombardamente. S-a încercat să se protejeze mai întâi pilotul, să se protejeze apoi uh, navigatorul, apoi să se protejeze întregul avion. Până la însă, uh, problemele continuau și uh, cineva și-a dat seama că aceste avioane sunt atât de încărcate cu protecții încât nu mai pot uh, zbura. Atunci au eliminat uh, protecțiile și uh, rata accidentelor a scăzut. De ani de zile, Uniunea Europeană încal, încarcă piața de muncă cu reglementări, cu cele mai bune intenții, ca să uh, protejeze lucrătorii, însă efectul este că piața de muncă este supraîncărcată și atât de inflexibilă încât nu poate să zboare. Pe deasupra, acum analizăm și problema locurilor de muncă verzi. Domnule președinte, colegii trebuie să știe că s-au făcut studii în mai multe state europene, studii foarte credibile, care arată că fiecare loc de muncă ecologic uh, duce la pierderea trei patru locuri de muncă în economia obișnuită, pentru că um, energia ecologică este atât de costisitoare încât duce la pierderea de locuri de muncă. În primul rând, pentru crearea de locuri de muncă avem nevoie de, re- de reglementare și, în al doilea rând, să abandonăm aceste aspirații verzi. Mulțumesc, domnule Helmer. În numele Stângii Unite Europene, Are acum cuvântul doamna Zuber. Obrigada, senhor presidente. Este pacote... Mulțumesc, domnule președinte. Acest pachet al Comisiei Europene conține o măsură specifică și anume uh, cerințe de capital reduse pentru angajatori. Adică se încearcă reducerea poverii administrative și, de fapt, lucrăm la o privatizare a sistemului de asigurări sociale. De fapt, ar trebui să investim în economia socială mai degrabă. De fapt, despre ce este vorba aici? E vorba de închiderea serviciilor publice și transformarea lor în șanse de afaceri pentru sectorul privat. Mai vorbim și despre salarii bazate pe productivitate. Acestea presupun ca lucrătorii să fie responsabili de performanța întreprinderii, care de fapt știm cu toții depinde de mulți alți factori. Se vorbește despre modificarea flexibilității uh, programului de lucru. De fapt, se încearcă să se amelioreze mobilitatea lucrătorilor și deci se promovează imigrația ca soluție la șomaj. Cred că propunerea Comisiei nu uh, contribuie de fapt la creștere, pentru că ei nu fac decât să încurajeze concedierile în multe state. Comisia are o retorică socială și, de fapt, are politici care uh, au un rezultat exact invers, adică creează șomaj. Avem nevoie, de fapt, de mai multe investiții în sectorul public și de o creștere a salariilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum, acum trecem la ceilalți vorbitori și are cuvântul Thomas Mann, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Prin uh, criza prelungită, șomajul în Uniunea Europeană a crescut. În același timp, statele membre parcă încearcă să se depărteze unul de altul. Cum arată acest master plan pentru uh, locurile de muncă? Este nevoie de uh, soluții modalități de a proceda, stimularea IMM-urilor, flexicurity, locuri de muncă verzi, utilizarea fondurilor regionale de coeziune, a, a, ă, mecanismului european de stimulare a economiei. Este nevoie de garantarea locurilor de muncă stabile. Munca la negru trebuie să fie interzisă în urma unor controle riguroase. Asta ar ă, crea a, ă, milioane milioane de euro pentru economii. Deci, înțelegerile legate de Salariul minim se află în mâinile părților uh, negociatoare uh, pentru tarife. Iar în ce privește șomajul în rândul tinerilor, am cerut de asemenea garanții. După un șomaj de patru ore este nevoie de o orientare profesională. Da, eu cred că nu trebuie să finanțăm acum stimularea economiei prin uh, noi datorii. De fapt, este nevoie de reforme în statele membre. Doar prin aplicarea lor creșterea durabilă devine posibilă pentru că altfel această redresare eh, generatoare de locuri de muncă rămâne o dorință nerealizabilă. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum domnului Alejandro Sercas. Gracias, señor comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru propunerile dumneavoastră. Nu va exista redresare economică dacă nu creăm mai multe locuri de muncă. Și vă mulțumesc că ați anunțat uh, următoarele măsuri care urmează a fi adoptate. Dar, din păcate, comunicarea dumneavoastră nu este suficientă. Situația este critică și comunicarea dumneavoastră nu este pe măsura așteptărilor. Nu mai trebuie să discutăm despre contradicțiile dintre politicile europene. Nu puteți să cereți mai multe reforme și să le finanțați prin reorientarea fondurilor, atâta timp cât fondurile deja au fost folosite în alte domenii. Nu putem, pe de o parte, să cerem crearea de locuri de muncă și, pe de altă parte, să acceptăm ca ele să fie distruse. Nu mai lăsați totul pe mâna statelor membre, pentru că uh, cei care se află în dificultate nu mai pot să uh, uh, facă nimic. Am cheltuit 100 de miliarde pentru a salva 5 bănci. Vă dați seama ce am fi putut să facem cu acești bani pentru tinerii europeni? Aceasta ar fi fost o adevărată politică europeană. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Harkin, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O redresare cu locuri de muncă suplimentare, iată niște cuvinte pline de inspirație. Și Comisia a spus astăzi că trebuie să ne asigurăm că preocupările sociale nu rămân pe planul doi față de cele economice. Acum trebuie ca aceste vorbe frumoase să devină realitate și să ne asigurăm că avem o plusvaloare europeană. O propunere importantă este crearea unui pachet de investiții european care să fie preluat de toate statele membre ca să se creeze locuri de muncă durabile. Acest pachet ar transmite un mesaj clar cetățenilor conform căruia noi chiar vrem cu adevărat să echilibrăm măsurile de austeritate printr-un pact pentru investiții și locuri de muncă. Știu că 60% din cetățenii irlandezi au votat pentru pactul bugetar și au făcut-o pentru că așteaptă și alte lucruri, nu doar uh, austeritate, ci și creștere. E vorba aici și de specializarea lucrătorilor și pentru asta avem nevoie de Fondul European de Globalizare. De aceea fac apel la statele membre să nu blocheze continuarea acestui fond, ci să coopereze ca să se asigure că acest fond contribuie la plusvaloarea europeană, uh, ajutându-i pe, pe lucrătorii concediați să se specializeze. Mulțumesc. Are acum cuvântul Karima Deli, 1 minut 30. Domnule comisar, am făcut cu toții aceeași constatare. Situația de pe piața muncii în Europa este catastrofală. Mai mult de un tânăr din patru este în șomaj. Și totuși, toți acești tineri refuză să facă parte dintr-o generație sacrificată. Pachetul ocupare își propune să creeze 17 milioane de locuri de muncă până în anul 2020, dar eu cred că această propunere, care de fapt uh, se merge mână în mână cu planuri de austeritate, nu are cum să fie încununată de succes. Totuși e foarte simplu, știm cum putem să ieșim din criză. Trebuie să transformăm economia, să o ecologizăm. Avem nevoie de locuri de muncă ecologice, durabile, avem nevoie de investiții țintite pentru o industrie ecologică și uh, inovatoare. Trebuie să investim în formarea pe parcursul întregii vieți și pentru a avea o economie socială și solidară. Trebuie să promovăm locurile de muncă decente și să ținem cont de obiectivele um, um, OIM pentru a avea un salariu minim a cărui nivel trebuie să fie mărit și să se încheie acest scandal a lucrătorilor săraci. Trebuie să luptăm și împotriva dumpingului social. Avem mijloacele necesare pentru a pune capăt flagelului șomajului. Da, este simplu, ne lipsește doar voința politică. Și asta ține de răspunderea dumneavoastră. Acum când văd că domnul Barroso a considerat uh, că uh, spunea că tinerii sunt o prioritate și că șomajul tinerilor este o prioritate. Au trecut trei ani de zile și nu s-a întâmplat nimic. A venit momentul să facem ceva concret. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Volostovici pentru minut. Mulțumesc, domnule președinte. Strategia Europa 2020 presupune ca 70 eh, la 100 eh, eh, din forța de muncă să poată până în 2020 să fie ocupată pentru a ajunge la o creștere economică. Asta înseamnă că 17,5 milioane de noi locuri de muncă să fie create. Este un proiect foarte ambițios, ținând seama de societatea de realitatea actuală și gândindu-ne că și șomajul a crescut de la 9,5% în 2010 la 10,2% în anul în curs. Asta înseamnă că acum avem 6 milioane de locuri de muncă mai puțin ne, ne liniștește perspectiva pachetului climatic. Asta poate să ducă la uh, faptul că în țara mea, Polonia, uh, să ajungem să avem încă o jumătate de milion de șomeri în plus. Deci, rezoluția Parlamentului European urmărește obiective importante, stimularea și uh, autoangajării și Comisia uh, este invitată de asemenea să acorde o atenție mai mare licitațiilor publice ne punem întrebarea dacă uh, reducerea finanțelor pentru fondul de coeziune nu va aprofunda criza. Mulțumesc, domnul Thomas Hendel, acum pentru un minut. Stimate domnule comisar, Apreciez foarte mult propunerea dumneavoastră în legătură cu o politică salarială orientată spre priorități. Dar ă, ne gândim și care este politica doamnei Merkel, iar în ce privește ă, domeniul sănătății, nu vă cred, pentru că e, Comisia deja a obligat anumite state membre să-și reducă la jumătate locurile din spitale. Cum este posibil ca recomandările pentru semestrul european să oblige statele membre să, să facă alte reduceri? Eu mă tem că este vorba doar de o politică de uh, sloganuri frumoase care nu va fi urmată de fapte. Uh, pentru că uh, nici Grecia nu se va vindeca cu medicamentele pe care le recomandăm noi. Este nevoie acum de o umbrelă de salvare pentru oameni, pentru asigurarea uh, asistenței medicale în uh, țările care se află acum cu tremurate de criză. Mulțumesc. Mulțumesc la rândul meu, spune domnul președinte, iar acum îi dau cuvântul doamnei Danuta Iaslovielska. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor contribuția domnului Barroso în prezentarea proiectelor comisiei privind uh, configurarea unei redresări generatoare de locuri de muncă mi-amintește de cuvintele unui investitor american care spunea că uh, de fapt consumatorii sunt cei care creează locuri de muncă și nu angajatorii. Eu cred că proiectele noastre trebuie să țină seama de uh, această filozofie. Noi trebuie să stimulăm cererea internă și externă și trebuie să stimulăm statele membre să creeze din acest punct de vedere stimulente uh, pentru uh, formarea de noi întreprinderi. Uh, trebuie să existe și forme nestandardizate de ocupare a forței de muncă, dar asta duce la un mare decalaj pe piața de muncă în ce privește drepturile lucrătorilor, pentru că putem avea o contribuție mai degrabă la sărăcirea populației. Eu cred că flexibilitatea locului de muncă trebuie să fie legată de securitatea locului de muncă și de eh, modalitatea de salarizare, respectându-se standarde ridicate astfel încât să se elimine situațiile precare eh, și stratificarea lucrătorilor. Cetățenii trebuie să fie activați. Statele membre trebuie să reacționeze proactiv la condițiile economice aflate în schimbare. La fel de prioritare sunt problemele tinerilor. Importante sunt investițiile în domeniul educației, formării profesionale, calificării. Comunicarea Comisiei Europene conține multe propuneri utile de soluții. Sper că se vor găsi și măsurile legislative concrete care să le însoțească. Mulțumesc foarte mult și dau cuvântul acum doamnei Silvana Rapti pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Un pachet foarte bun pentru angajare, doar că trebuie să ajungă foarte repede la destinatar, pentru că deja de câțiva ani tot uh, ridicăm vocea în Parlament spunând că Trebuie să facem ceva pentru crearea de locuri de muncă. Dacă mai folosim încă 2 ani, mai pierdem încă 2 ani discutând, dar o să fie prea târziu. În al doilea rând, domnule președinte, piața muncii suferă. De ce? Pentru că politicile macroeconomice au dat greș și de aici criza. Și asta trebuie să fie luată în seamă, pentru că conform Eurobarometrului, printre Uh, cele 11 țări, criza a fost substanțială. Uitați-vă la cifre. Unul din cinci uh, europeni, unul din uh, doi greci se tem că își vor pierde slujbele. Cinci din zece europeni și opt din zece greci se tem că dacă își pierd slujba, nu o să mai găsească altă slujbă, alt serviciu în următoarele șase luni. Asta este realitatea crudă și asta vreau să vă spun. În ce privește flexibilitatea, flexibilitatea, haideți să ne gândim la ea, realmente, să ne gândim nu doar din punct de vedere al angajării, să o privim ca o modalitate de a face bani disponibil, pentru că vorbim de competitivitate, dar haideți să înțelegem o dată pentru totdeauna. Competitivitatea nu poate fi o chestiune individuală care privește fiecare stat membru, ci e o chestiune care trebuie să preocupe întreaga Uniune Europeană dacă vrem o Uniune puternică. Așadar, pe de o parte, vedem că oamenii vorbesc despre reducerea salariilor ca să ajungă mai competitive întreprinderile în anumite state membre. Și atunci eu aș răspunde, de ce să nu creștem salariile în Germania? Pentru că asta va ajuta competitivitatea celorlalte țări care suferă acum. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Rapti. Următorul vorbitor, domnul Iaroslav Pașca, un minut. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Stagnarea economică în care se găsește Uniunea Europeană ne face să ne punem întrebări cu privire la modul în care am putea stimula creșterea. Înțeleg măsurile de consolidare luate de Uniunea Europeană, dar am senzația că mm, sunt uh, trecute cu vederea unele uh, cauze ale crizei de către Comisie. Comisie. Angajații europeni își, ple- își pierd locurile de muncă pentru că întreprinderile europene se duc în altă parte. Să ne uităm la industria automobilistică. Există locuri de producție în China, Brazilia, Rusia. Nu-i de mirare că în Europa nu avem o cifră, o vânzare, um, nu avem vânzări ca în trecut și nu avem cifre de afaceri ca în trecut. Și mă întreb, unde sunt atunci veniturile? Ajung la noi? Uh, ajung în bugetele noastre? Ne gândim, ne întrebăm, domnule comisar, um, ce fel de mediu creăm în lumea noastră dacă uh, toți întreprinzătorii își creează întreprinderile în altă parte? Vă mulțumesc. Urmează domnul Iaric, un minut. Mulțumesc, domnule comisar. Există o contradicție fundamentală în ceea ce privește aceste opțiuni. Dacă vrem supraveghere bugetară pentru a reduce cheltuielile, în același timp să, spunem, să spune că băncile ar trebui să sprijine piața. Însă cele două se bat cap în cap. Și asta împiedică și relansarea, deoarece bogățiile produse sunt în scădere. Creșterea și locurile de muncă nu se pot obține decât cu o nouă distribuire a bogăției, deci cu o remunerare mai bună a muncii, cu un sistem mai bun de pensii și cu un nou mod de a produce, o transformare ecologică a producției pentru a crea milioane de locuri de muncă. Pe de altă parte, mecanismul european de stabilitate, care e un mecanism de austeritate, ar trebui transformat într-un fond european legat de BCE și să se acorde noi credite cu condiția de a crea locuri de muncă, de a avea un progres ecologic și cu condiția ca activitățile să se facă pentru binele obștesc în domenii precum ar fi uh, învățământul, cultura, sănătatea. Deci fără toate acestea nu putem obține nimic. Acum are cuvântul doamna Regina Bastos, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Din 2008, Uniunea Europeană a, vorbit de, a pierdut deja mai mult de 6 milioane de locuri de muncă. În țara mea, Portugalia, economia a, uh, se prăbușește într-un mod nemai văzut și a, uh, tineri, femei a, uh, și tot felul de categorii sociale sunt din ce în ce mai multe în șomaj. Nivelurile sunt a, fără precedent. Lucrurile vor fi și mai rele în următorii doi ani. Acesta este background-ul care ne face să salutăm această inițiativă a unui nou pachet pentru ocuparea forței de muncă și îl felicităm pe comisarul Andor și vrem să insistăm pe premisa de bază și anume nevoia de creștere economică. Statele membre vor trebui să-și concentreze eforturile pe crearea de locuri de muncă. Asta înseamnă că trebuie să ofere subsidii companiilor care creează noi locuri de muncă, să reducă fiscalitatea pe muncă, și să promoveze tinerii antreprenori și de asemenea să susțină IMM-urile care păstrează locuri de muncă. Uh, este necesar ca politicile naționale de angajare și ocuparea forței de muncă să nu uh, rateze zonele care sunt bogate în potențial, cum ar fi tehnologia informației, sănătatea, economia verde. Acestea sunt surse potențiale care trebuie folosite. Și cum se spune în comunicare, trebuie să creștem uh, uh, prin educație uh, capacitățile și trebuie să adaptăm educația nevoilor pieței. De asemenea, trebuie să promovăm mobilitatea lucrătorilor. Este crucial, de asemenea, să utilizăm fondurile structurale pentru a crea locuri de muncă. Trebuie să promovăm recrutarea și schimbul de bune practici în, la nivelul întregii Europe în ce privește promovarea și recrutarea. În acest moment oamenii așteaptă cu disperare rezultate concrete din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Următorul vorbitor, domnul uh, Miscostelo. Thank you, Chair. Commissioner... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ultim, unul din mesajele cheie ale referendumului irlandez uh, este că um, um, disciplina și creșterea sunt două fațete ale aceleași monede. Trebuie să facem progrese pentru un program de investiții pentru a crea o, locuri de muncă durabile. Uh, locuri de muncă ce să promoveze justiția socială, să combată sărăcia și dumpingul social. Avem nevoie de un plan care să uh, Uh, protejeze lucrătorii um, vulnerabili. De asemenea, trebuie să uh, fie prevăzute industriile verzi și creative și susținute. Avem nevoie de acțiuni pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, inclusiv o garanție obligatorie europeană. Trebuie să promovăm uh, Um, programele de stagii, uh, uh, însă trebuie să nu uităm că sunt foarte mulți tineri care sunt la al cincelea stagiu fără să fi primit un loc de muncă. Sperăm așadar să putem coopera bine cu dumneavoastră, domnule comisar, pentru a uh, stimula această propunere. Vă mulțumesc. Urmează doamna Lope Fontanie. Mulțumesc, domnule comisar. În primul rând vreau să vă felicit, deoarece această propunere a Comisiei privind pachetul de ocupare e foarte importantă. E o provocare ambițioasă și greu de dus la bun sfârșit în situația actuală, însă trebuie să atingem obiectivele din strategia 2020 și să creăm noi locuri de muncă pentru a atinge acest obiectiv, trebuie reformate piețele muncii, pentru ca acestea să fie mai dinamice, mai inclusive, să avem lucrători care să aibă capacitățile adecvate și care să fie mai rezistenți la ajustările economice, pentru că aceștia să poată uh, profita de tot uh, potențialul în această perioadă trebuie să stimulăm contractarea de personal prin fiscalitate. Trebuie să sprijinim uh, întreprinzătorii care lucrează pe cont propriu, trebuie să mizăm pe sectoare uh, de înaltă tehnologie, să îmbunătățim situația de pe piața muncii a grupurilor mai vulnerabile, cum ar fi tinerii și femeile. Și în același timp trebuie să combatem munca la negru sau nedeclarată. E o propunere importantă, deoarece deși șomajul e foarte ridicat, există foarte multe posturi vacante care nu sunt uh, acoperite, deoarece nu există suficienți oameni calificați. Și pentru asta e, e nevoie de o mai bună programare, de aceea spun că trebuie uh, încurajată și mobilitatea geografică. Deci noi trebuie să ne îndreptăm către înființarea unei uh, piețe a muncii la nivel european. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul colegul nostru Sergio Gaetano Coferati, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cred că două obiective sunt cele pe care trebuie să încercăm să le realizăm împreună. Primul se referă la crearea de noi locuri de muncă. Știm că subiectul prioritar uh, sunt tinerii și știm că instrumentul cel mai important este formarea. Tot ce se investește în formare e menit să aibă efecte pozitive de creștere economică și de coeziune socială. Dar mai e și o a doua mare temă de care se vorbește mai puțin și anume reglementarea muncii la negru sau cum se spune pudic, munca informală. Sunt persoane care uh, lucrează fără să aibă contract, fără să li se recunoască drepturile de muncă și măcar de cetățenie, pentru că adesea sunt persoane ajunse la noi fără să aibă permis de sejur uh, sau condiții normale cum au alții. Acești oameni lucrează în condiții extrem de dure și de discriminare, dar asta duce și la distorsiuni pe piața muncii. De aceea, cred că aceste două lucruri trebuie abordate în același timp. Pe de o parte, încercând să creăm locuri de muncă pentru tine și pe de altă parte să regularizăm, să reglementăm pe cei care deocamdată sunt în afara legii. Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Κωνσταντίνος Πουπάκης για δύο λεπτά. Domnul Πουπάκης, δύο μινούτε. Κύριε Πέτροπε, η ανεργία αποτελεί ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Mulțumesc, domnule președinte. Șomajul este o problemă europeană enormă și are impact puternic asupra coeziunii sociale. La fiecare demonstrație, cifrele sunt record. 55% dintre cetățenii europeni, conform ultimului barometru, se îngrijorează uh, cu privire la viitorul lor. Este o mare provocare pentru cetățeni. Am, am putea spune că suntem într-o stare de urgență, iar urma, uh, încăpățânarea de a rămâne uh, la, un, uh, la sistemul de austeritate nu poate duce decât la probleme mai mari. În Grecia, în Grecia țara mea, tot un sfert din cetățeni uh, nu au un loc de muncă, mult mai mulți tineri care apoi stau degeaba sau trebuie să emigreze. În același timp, pe piețele locurilor de muncă există dereglementare, lucru care duce la un cerc vicios de sărăcie și recesiune. Este necesar să acționăm în ceea ce privește guvernanța, astfel încât să se creeze locuri de muncă durabile. Este nevoie și de investiții financiare și sociale. De asemenea, doresc să subliniez că statele precum Grecia, nu au voie să fie excluse când este vorba de strategia 2020 și obiectivele ei. Avem nevoie de un mesaj politic clar, avem nevoie de finanțare, dar și de locuri de muncă de înaltă calitate. Domnule comi comisar, sunteți un om uh, rezonabil și dumneavoastră, domnule președinte, cunoașteți toate aceste probleme. Vă mulțumim, domnule Pupakis. Urmează acum doamna Kinga Gönci. Un minut. Mulțumesc. Vedem niște cifre alarmante în ceea ce privește șomajul. Și, de asemenea, vedem cum anumite categorii sociale sunt foarte dezavantajate. Uh, Mă refer, de exemplu, la femei, femeile singure cu copii, persoanele cu handicap, cei care au uh, peste 45 de ani. Deci ar trebui să ținem cont și de toate aceste persoane. Acum aș vrea să vă atrag atenția asupra câtorva lucruri. Cred că e important să atenuăm efectele acestei crize în anumite sectoare ale societății. E nevoie de un acces mai simplu la fonduri, de asemenea trebuie să oferim șanse de pregătire și instruire. De asemenea, când ne uităm la piața internă și la deficiențele legate de funcționarea acestea, e bine, trebuie să eliminăm toate aceste neajunsuri, trebuie să înlesnim uh, acordarea de uh, bani de la asigurările sociale. Deci doar așa putem avea un efect uh, mai bun asupra întregii societăți. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Heinz Becker, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, conceptul european de a face față provocărilor actuale nu cunoaște consolidarea finanțelor europene sau, um, sau creștere uh, orientată asupra pieții locurilor de muncă. Bineînțeles că este responsabil, responsabilitatea noastră să, să atingem ambele obiective. Iar prin propunerea Comisiei se face un pas important în această direcție. Salut că se vede potențialul economiei albe și verzi. Mă bucur de asemenea că se vorbește despre garanția de patru luni pentru tineri. De asemenea că formarea este uh, uh, accentuată și că se uh, definește foarte clar utilizarea mijloacelor. Și mie mi se pare că din toate constatările uh, comisiei avem, uh, avem un pas înainte. Însă pentru a evita o generație pierdută, da, dar Trebuie uh, și asta să se întâmple prin cei doi piloni uh, și prin solidaritate între cele două între generații. Și asta începe prin soluționarea celei mai mari probleme de astăzi, șomajul. Dar uh, trebuie să ducă și la eliminarea acestor datorii responsabile. Ambele trebuie să fie realizate și acesta trebuie să fie obiectivul Parlamentului. Vă mulțumim, domnule Becker. Nu o văd în sală pe doamna Matera. Începem așadar procedura intervențiilor spontane CHDI. Are cuvântul doamna Cucovici. Cucovici. Hvala lipa, predsedujoči. Nova delovna mesta so v naši... Mulțumesc, domnule președinte. Noile posturi de muncă sunt în mințile noastre. Cu toții ne gândim la asta. Există sute și mii de tineri care își caută un loc de muncă și mulți nu au curajul suficient pentru a-și pune în practică ideile. Foarte mulți nici nu știu ce posibilități există, de exemplu, pentru a putea lucra. În Slovenia, de exemplu, comunitatea tinerilor a inventat o aplicație pentru nevăzători, pentru persoanele care au acest handicapat, pentru ca acestea să-și poată duce la bun sfârșit uh, activitățile de zi cu zi. Deci, însă pentru a pune în practică așa ceva e nevoie de mult sprijin politic și economic și noi ar trebui să înlesnim tocmai acest parcurs –

Salut faptul, domnule comisar, că ați făcut referire la uh, raportul Parlamentului cu privire la locuri de muncă. Spuneți în documentul dumneavoastră că prevedeți 8 milioane de locuri de muncă uh, până în 2020 în uh, sectorul verde. Însă pentru asta ar trebui să se creeze uh, cadrul uh, de politică industrială. Și în mod concret, asta înseamnă că dacă nu există o directivă cu privire la eficiența energetică ambițioasă, nu va fi nevoie de lucrători în construcție, de exemplu, care să uh, izoleze clădirile. Dumneavoastră, cu colegii dumneavoastră, trebuie să găsiți calea ca să stabilim acest cadru de politică industrială, pentru că dacă nu, prognoza pe care o faceți va rămâne fără bază, nu va fi pusă în aplicare și nu ne putem permite asta în Uniunea Europeană, deoarece credibilitatea Uniunii Europene depinde de asta. Acum are cuvântul domnul Ian Kozlowski. Domnule președinte, domnule comisar, cred că crearea de noi locuri de muncă este modalitatea cea mai simplă de a rezolva cea mai acută problemă în Europa, sărăcia rezultată din uh, șomaj și mai ales șomajul tinerilor. Și este de altfel și singura cale de a ne întoarce pe calea creșterii economice. Trebuie să investim în promovarea antreprenoriatului și să eliminăm uh, corupția și barierele legislative care blochează dezvoltarea IMM-urilor și a, să nu uităm că acest sector al IMM-urilor oferă 70% din locurile de muncă Uh, din păcate, nu există nicio legătură între educație și angajare. Deși este un șomaj foarte înalt, nu scade numărul uh, posturilor libere. Tinerii nu sunt pregătiți să-și creeze propriile companii uh, și sunt șomeri. Avem nevoie de noi soluții la toate nivelurile, european, local și național. Vă mulțumesc foarte mult! Acum îi dăm cuvântul doamnei Evelyn Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. O remarcă în urma acestei dezbateri în această sală. Subiectul ar merita ca această sală de plen să fie plină. Șomerii din Europa ar merita asta. În tratatul Uniunii Europene avem uh, obiectivul nostru cu privire la ocupare, avem atâtea premise uh, și condiții care uh, ne, ne-ar permite să abordăm în mod serios acest subiect. În ultimul plen ați vorbit despre șomajul în rândul tinerilor și ați spus ceva foarte important, și anume că este necesar să uh, nu pierdem din vedere imaginea de ansamblu, și anume o politică economică, macroeconomică, pentru că numai o astfel de politică poate rezolva problemele actuale. Avem nevoie de o politică economică și mai ales uh, de cadrul financiar multianual adecvat pentru a pune la dispoziție uh, ceea ce uh, le trebuie șomerilor din Europa. Aici se încheie procedura cash de ai și dăm cuvântul domnului Andor, comisar european. Aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în primul rând vă mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă și constructivă din punctul meu de vedere. Am tra- ați transmis niște mesaje clare Comisiei în legătură cu pachetul privind ocuparea. nu trebuie să procem doar un bun document, trebuie să fim atenți și în faza de punere în aplicare și atunci trebuie să fim atenți la multe lucruri, nu doar la tineret. Și cred că știți ce acțiune a întreprins deja Comisia și că sunteți conștienți de politicile mai generale de ocupare și de aceea săptămâna viitoare, în acest context ne vom întâlni în cadrul grupului de lucru și vom discuta despre diferitele aspecte din acest pachet. În primul rând, aș vrea să subliniez importanța multor comentarii legate de contextul mai general al politicii de angajare, de ocupare, deoarece nu putem separa ocuparea de situația economică. O treime din șomajul din Uniunea Europeană e cauzat de criză și unele state membre șomajul e chiar de 50%, deci cauzat de asta. Și dacă vrem rezultate în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, să ne dăm seama că asta ține cont de reacția pe care o avem noi la criza financiară, criza sectorului financiar. Cum să abordăm problema datoriei publice, a sectorului financiar și imediat ce vor, vom avea soluții adecvate în aceste domenii, Imediat de deci ce vom avea aceasta, vom avea și un mediu mai bun pentru a face față problemelor legate de ocupare. E nevoie de soluții mai directe pentru șomeri. Și atunci când vorbim de contextul mai general, ar trebui să nu uităm investițiile și situația din economia reală. Împărtășesc opiniile doamnei Harkin privind importanța investițiilor sau a unei politici industriale la care s-au referit uh, eurodeputații Schroeder și Pașca. Comisia lucrează la elaborarea unei politici industriale consolidate și știm că e esențial capitalul uman și e esențială capacitatea de regenerare a economiei noastre și um, de creare de locuri de muncă. Pachetul privind ocuparea ar trebui să fie perceput ca um, piatra de temelie a unei noi paradigme economice. Dacă e să ne uităm, de exemplu, la anumite elemente din acest pachet, să vă dau un exemplu. Regula privind uh, guvernanța, în ceea ce privește ocuparea și implicarea partenerilor sociali. Ei bine, că eu cred că acestea sunt noi oportunități care ne oferă să ne concentrăm mai eficient pe crearea de locuri de muncă și pe crearea de niște locuri de muncă bune. Mulți dintre dumneavoastră ați subliniat cât de important e să-i ajutăm pe tineri. Și data trecută aici la Strasburg am avut o discuție doar pe această temă. Trebuie să vă spun că se întâmplă multe. Săptămâna trecută am fost în Italia, unde are loc o realocare substanțială a fondurilor structurale în beneficiul tinerilor. În Sicilia doar, o singură regiune, exercițiul de alocare reprezintă aproape jumătate de miliard de euro și vă spun, e vorba doar de o regiune de Sicilia, unde situația este foarte gravă. În același timp, cele 8 state membre în care șomajul rândul tinerilor e foarte grav, deci uh, lucrăm la această realocare de fonduri. Vom pregăti acea garanție pentru tineret. Am auzit ce crede doamna Beres și alți colegi despre această garanție și aceasta ar trebui să ducă la rezultate prin colaborarea strânsă cu Consiliul, deci asta până la sfârșitul anului. Și vom putea vedea dacă niște soluții concrete pot duce la rezultatul cel mai bun. Tot până la sfârșitul anului, așa cum uh, apare în acest pachet, trebuie să producem acel cadru la care participă la consultări le primim că la consultări în toți partenerii sociali. Să nu uităm că tinerii uneori poate că nu sunt conștienți de șansele pe care le au. Italia, un exemplu. Acolo, generația anterioară a condus cu mult succes IMM-urile, însă se pare că aceste cunoștințe nu au fost transmise tinerii generații. Și de aceea e important să construim capitalul uman, să sprijinim micro-întreprinderile și IMM-urile pentru ca acestea să aibă un acces mai bun la finanțare. Dacă e să vorbim de întreprinderi, pe bună dreptate s-a pus accentul aici pe întreprinderile sociale. Doamna Gânț a făcut asta. A vorbit despre acest lucru în contextul incluziunii sociale. Sunt perfect de acord. Trebuie să progresăm în acest domeniu colaborând cu domnul comisar Barnier, care a vorbit aici înaintea mea. Direcțiile noastre generale colaborează de asemenea cu reprezentanții ai statelor membre. Săptămâna trecută, de pildă, a avut loc aici un seminar, a avut loc un seminar la Bruxelles pentru a promova antreprenoriatul, antreprenoriatul social și economia socială în general în toate statele membre. E vorba aici și de includerea grupurilor dezavantajate pe piața muncii. În sfârșit, pentru a sprijini toate aceste măsuri, fie că sunt uh, destinate tinerilor sau uh, economiei în general, deci nu putem evita problema instrumentelor financiare. Și la dezbaterea privind următorul cadru financiar multianual. Deci nu putem discuta doar despre realocări. Trebuie să vorbim și despre asigurarea unei finanțări adecvate pentru instrumentele financiare uh, care îi pot ajuta direct pe cetățeni. În primul rând e vorba de Fondul Social European, care are nevoie de o finanțare asigurată minimă. Am văzut asta și în documentul comisiei și sunt de acord cu ce a spus doamna Harkin privind fondul de ajustare la globalizare. Cred că ar fi foarte problematic să întrerupem acest fond. Și de asemenea mă bucur să văd că Parlamentul European ne sprijină pentru a salva acest fond european de ajustare la globalizare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, dragi colegi. Acum vom trece la următorul punct. Votul va fi, votul acestui raport va fi mâine la prânz. Deci urmează raportul colegului Ianoș Ader, pericolele de accidente majore care implică substanțele periculoase.